Da, am, am înțeles la distanță. 31 pentru, împotriva abținerii adoptate. 32 pentru, împotriva abținerii adoptate. 33 pentru, împotriva abțineri respins. 34 pentru, împotriva abținerii adoptat. 35 pentru, împotriva abținerii adoptat. 36 pentru, împotriva abțineri respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 38 pentru, împotrivă, abțineri, cred că adoptată. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 42 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 43 pentru, împotriva abținerii adoptat, 44 pentru, împotriva abținerii adoptat, 45 pentru, împotriva abținerii respins, 46 pentru, împotriva abținerii respins, 47 pentru, împotriva abținerii respins, 48 pentru, împotriva abținerii respins. Verificăm. Uh, PP-ul a pus minus aici. PP-ul e cu minus pe listă. Patruzeci pentru. Împotrivă. Verificăm.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 împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotriva abținerii adoptat, 56 pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm. Socialiștii mă ajută să iau o hotărâre între doi membri PP. Respins. Verificăm? Haideți să verificăm. 56. Știam întotdeauna că Sarius Volski e prieten cu socialiștii. S-a închis votul. 15 la 28 respins. 57 pentru, împotriva abținere adoptat, 58 pentru, împotriva abțineri respins. Era 58, acum 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 1. Vine cam târziu acest compromis 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 63 pentru, împotriva abțineri adoptat, 64 pentru, împotriva abțineri respins, 65 pentru, împotriva abțineri respins, Einverstanden, Jambaski. Am... Jambaski de acord, votăm în bloc până la sfârșit. Ne salvați, vă mulțumesc pentru că ați dat dovadă de acest uh, spirit de camaraderie. 66 pentru, împotrivă, respins, 67 pentru, împotrivă, respins, 68 pentru, împotriva abțineri, respins, 69 pentru, împotriva abțineri, respins, 70 pentru, împotriva abțineri, respins, 71 pentru, împotriva abțineri, respins, 72 pentru, împotriva abțineri, respins, 73 pentru, împotriva abțineri, respins, 74 pentru, împotriva abțineri, respins, 75 pentru, împotriva abțineri respins, 76 pentru, împotriva abțineri respins, 77 pentru, împotriva abținere adoptat. Și acum, doamne Lozing, erați împotriva. 78 pentru, împotriva abțineri respins, 79 pentru, împotriva abțineri respins, 80 pentru, împotriva abțineri respins, 81 pentru, împotriva abțineri respins, 82 pentru, împotriva abțineri respins, 83 pentru, împotriva abțineri respins, 84 pentru, împotriva abțineri adoptat, 85 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromis 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 89 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 90 pentru, împotriva abțineri, respins. 1 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 91 pentru, împotriva, Încă o dată, 91 pentru, Împotrivă. A respins. Trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Votul este încoronat de succes pentru raportor. Cel puțin nu a existat nicio abținere. 6 voturi împotrivă, 41 pentru. Trecem acum la raportul Cucan. Este un proiect de aviz. Domnul Cucan dorește să ne comunice ceva? Se pare că nu. Trecem prin urmare la vot. 7 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 27 pentru împotrivă. O intervenție din sală fără microfon. Mă puteți auzi mai bine? Întreabă domnul președinte. Nu există interpretare? Să încerc în limba engleză. 7 pentru. Against. Împotriva abținei 27. Pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. 28. Pentru, împotrivă, abținei, se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abținei, respins. 30. Pentru, împotrivă, abținei, adoptat. 31 pentru, împotrivă, obținei, adoptat. 32 pe, pentru, intervenție fără microfon. Unele amendamente îi aparțin domnului Cucan, altele raportorului. Așa se indică pe foaie, dar domnul Cucan este raportorul, deci care este diferența? Avem de-a face cu un coleg cu dublă personalitate? Probabil uh, a fost alegerea colegului nostru. Trecem mai departe. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 36. domnul Epitideus. Putem să votăm un bloc până la 45, dacă sunteți de acord. Deci votăm de la 36 până la 45. Pentru, împotrivă, abținei, sunt toate respinse. Acum putem trece la amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abținei, Adoptat. 46. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 9. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 10. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 1. Pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 11 pentru, împotrivă, obținei, adoptat. 2 pentru, împotrivă, obținei, adoptat. 3 pentru, împotrivă, obținei, adoptat. 12 pentru, împotrivă, obținei, cred că e adoptat, dacă sunteți de acord. 13 pentru, împotrivă, obținei, respins. 4 pentru, Împotrivă. Abținei. Adoptat. 14. 14 de fapt e caduc. 15 pentru, împotrivă, abținei. Adoptat. Mulțumesc, domnule Preda. Acum putem trece la 5. Cine este pentru 5? Împotrivă? Abținei? Adoptat. 13. Este adevărat, spune domnul președinte, am spus 13 în loc de 17, dar nu e mai diferență. 17. Împotrivă. Abținei. Pentru. Respins. 18. În două părți. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abținei. Cred că trebuie să verificăm. It's closed. Închidem votul. 23 la 22 este adoptat. Acum trecem la partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 19 pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 20 pentru. Împotrivă. Abținei. Adoptat. 21 pentru. Împotrivă. Abținei. Să verificăm. Blum. I think it's carried. Closed. No. 16 zu 30 abgelehnt. 22 in favor. 22 pentru, împotrivă, abținei. Respins. Pentru, împotrivă, Tocmai am votat 22. Acum, tocmai am votat 22. Bun, atunci să verificăm pentru 22, dar v-am întrebat de două dacă să verificăm. Haideți să verificăm. Ca să vă ajutăm să înțelegeți. It's closed mit 24 zu 22 angenommen. 22 la 24. Trecem deci la 23. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25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 Abstimmung ist mit 39 Ja, sie... S-a închis votul 39 pentru, 7 împotrivă. O abținere. Felicitări, domnule raportor. Trecem acum la schimbul de opinii cu comisarul Han. referitor la portofoliu dumnealui, mai ales uh, cele care se referă la parteneriatul estic. Nu doreau, nu doresc acum să comentez uh, toate țările care apar în listă. Oricum, uh, domnul Han ne va informa în această seară, așa că îi dau cuvântul imediat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am să iau în revistă fiecare stat, dar dacă îmi permiteți, doresc chiar la început să spun câte ceva despre Turcia, mai ales după ce în alta reprezentantă și cu mine am fost vinerea trecută acolo. Am uh, fost într-o vizită oficială. În cele din urmă, după toate tensiunile înregistrate între uh, Europa și Turcia am reușit uh, să ajungem la o atmosferă destul de armonioasă. Cred că mâine vom avea ocazia să discutăm pe îndelete în plen despre această situație, o situație care în continuare este într-o anumită măsură destul de neclară. Cred că suntem cu toții în stare de șoc. Colegii și specialiștii în Turcia, cu siguranță mai mult decât noi, dar cu toții suntem, am fost uh, surprinși de acest atac uh, la adresa democrației în Turcia, atac care a fost condamnat imediat de um, opinia internațională. Există, bineînțeles, uh, divergențe de opinie între Turcia și Uniunea Europeană. Nu trebuie să uităm că Turcia este o țară candidată la aderare, iată de ce se aplică standarde îndeoseb de înalte. I-am atras atenția Turciei că în ceea ce privește felul în care se va da curs anchetei în urma loviturii de stat sau Um, felul în care vor fi anchetate persoanele care sunt bănuite să fi participat uh, la această lovitură de stat. Acestor persoane trebuie să li se aplice standarde europene de transparență și uh, standarde care se aplică procedurilor aferente. La două luni de la cele evenimente am cerut uh, Um, o reacție din partea Turciei, am purtat un dialog cu reprezentanții diplomatici ai Turciei, iar aceștia ne-au asigurat că standardele corespunzătoare vor fi respectate, că se va respecta principiul statului de drept. Există la ora actuală un dialog intens cu Consiliul Europei, acesta urmărește îndeaproape toate aceste probleme. De asemenea, s-au, venit, s-au făcut propuneri în ceea ce privește trimiterea unor persoane care se mo- să monitorizeze derularea acestor procese. Turcia încă nu a reacționat la această propunere cu siguranță în următoarele zile și săptămâni va trebui să urmărim îndeaproape cum se desfășoară lucrurile. Iar acest lucru cu siguranță își va lăsa amprenta asupra raportului referitor la uh, progresul Turciei pe care îl vom prezenta la începutul lunii noiembrie. Dincolo de aceste evenimente de mare actualitate. Există o gamă amplă a colaborării cu Turcia, deosebi în ceea ce privește migrația, acordul referitor la refugiați. Aici pot să vă spun că lucrurile nu au fost afectate de evenimentele de pe 15-16 iulie acordul continuă să se pună în aplicare așa cum a fost uh, stabilit. Cifrele refugiaților care ajung din Turcia în Europa, mai ales în uh, Marea Egee, în Grecia, după intrarea în vigoare a acestui acord în aprilie au scăzut în mod dramatic. Pe de altă parte, încercăm să facem eforturi uh, considerabile în ceea ce privește uh, mijloacele financiare asupra cărora am căzut de acord cu Turcia pentru a-i oferi Turciei sprijinul financiar de care are nevoie. Știți că în acordul pentru 2016-2017 prevăzute până la 3 miliarde de euro, bineînțeles cu condiția ca nevoia să poată fi dovedită. Iată unul din motivele pentru care, din perspectiva Turciei, uh, tergiversarea europenilor a fost criticată, tergiversarea pune fondurile la dispoziție, pe când noi considerăm că lucrurile trebuie clarificate, trebuie să ni se arate cum vor fi folosite fondurile. Lucrăm înainte de toate cu organizații internaționale, precum ONU, Programul Internațional pentru Alimente, UNICEF, dar și cu uh, Ministerul Educației din Turcia. Principalele puncte uh, pentru finanțare se referă înainte de toate la taberele pentru refugiați, dar dincolo de aceste aspecte vorbim și de alimente, învățământ. Există aproape 900 de mii de copii din Siria care uh, ar trebui să meargă la școală, trebuie să vorbim de asemenea și de îngrijirile medicale. În urma vizitei în regiune am hotărât să investim în educația lingvistică a adulților, așadar să nu ne concentrăm doar asupra copiilor și adolescenților, am constatat că mulți din acești refugiați sirieni, unii spun chiar că până la 15% dintre aceștia doresc să rămână în acea regiune din Turcia, în timp ce alții doresc să se întoarcă cât se poate de repede. Iată de ce trebuie să le punem la dispoziție resurse financiare pentru educația lingvistică. De asemenea, vorbim aici de microcredite care să le permită să devină autonomi. Suntem dispuși să punem uh, resurse financiare la dispoziție pentru acele orașe, pentru acele proiecte care au fost vizate, care au fost, um, ampl, care au fost puternic lovite de refugiați, unde populația locală a crescut în mod dramatic prin venirea refugiaților Mă refer aici uh, de pildă la orașul Chilis, care a căpătat o anumită notorietate, unde numărul populației s-a dublat. Iată de ce e de înțeles care are nevoie de sprijin în ceea ce privește extinderea infrastructurii. Aici, bineînțeles, trebuie uh, să existe o justificare în baza nevoilor concrete. Uh, am inclus deja 2,2 miliarde de euro destinate uh, programelor și proiectelor din aceste 2,2 miliarde până la ora actuală am uh, alocat 700 de milioane iar din aceste 700 de milioane 80 de milioane au fost deja uh, plătite în plăți directe. Ajungem așadar uh, treptat la o viteză constantă în ceea ce privește alocarea fondurilor. Cât despre liberalizarea vizelor, cu siguranță s-a discutat mult în această instituție și în alte foruri există mm, niște repere uh, care trebuie să fie puse în aplicare. Principalul uh, subiect, uh, de pildă, se referă la modificarea legislației antiteroriste din Turcia, mai ales având în vedere contextul actual în care se află Turcia după um, lovitura de stat, uh, faptul că Turcia se află acum într-o stare de urgență, există evident o, o, presiune externă, însă criteriile noastre trebuie îndeplinite și comisia trebuie să poată emite un raport favorabil. Cred că în ultimele două luni ale acestui an vom putea primi acest raport, după care va exista un raport al nostru care uh, va analiza aceste 22 de criterii. Uh, nu putem negocia uh, în ceea ce privește aceste criterii, ele trebuie îndeplinite toate. În continuare, dați-mi voi să vă dau și uh, vești bune. Există negocieri și în ceea ce privește actualizarea Uniunii Vamale. La sfârșitul anului se va încheia evaluarea internă a comisiei și uh, vom putea după aceea să vă cerem un mandat de negociere. În linii mari lucrurile se mișcă, însă, după cum vă spuneam, dimensiunea statului de drept uh, ne îngrijorează pe toți, uh, iar evenimentele din jurul loviturii de stat nu pot fi folosite pentru a dilua pretențiile, mai ales în ceea ce privește um, jurnaliștii care au fost arestați. Există aici uh, reticențe considerabile, îngrijorări care au fost pronunțate de membrii ai Parlamentului aici, în această instituție, dar și în timpul vizitei în Turcia. Eu personal consider că în principiu este încurajator faptul că Turcia s-a implicat mai mult în uh, problema refugiaților. Trebuie însă să vedem cum se va derula acest angajament, pentru că la sfârșitul zilei, atât pentru Siria ca pentru orice alt conflict armat, va funcționa doar o soluție politică și nu o soluție militară ultimele știri. Eu încerc să fiu optimist. Se pare că, într-adevăr, s-a pus o frână conflictului și în urma armistițiului la care s-a ajuns în privința conflictului din Siria, se pare că lucrurile vor lua o turnură încurajatoare. Pot, dacă doriți, să intru în detalii și în ceea ce privește fiecare stat în parte. În ceea ce privește viitoarea președinție estonă, am discutat uh, despre ce vom face în uh, vara 2000, anului 2017. Am putea organiza un summit al parteneriatului de Est, iar faptul că Estonia va deține președinția rotativă îi oferă Estoniei uh, șansa de a prelua această funcție de gazdă. După părerea mea, încă nu s-a ajuns la o decizie finală, nu știm încă dacă acest summit va avea loc în Estonia sau la Bruxelles. După cum vă spuneam, locul e încă supus discuției, am purtat o discuție cu ministrii de externe la Bratislava și opinia majorității era una asemănătoare ar trebui să încercăm să, uh, ca în cazul acestui summit care se organizează la fiecare doi ani, să trecem de la um, această trăsătură de, de summit la mai degrabă o trăsătură de, de evaluare, pentru că um, summitul uh, creează niște așteptări uh, dar uh, nu la fiecare doi ani uh, se întâmplă evenimentele de importanță majoră care să ocupe paginile ziarelor. Acum uh, e vorba de a pune în aplicare deciziile pe care le-am votat deja cu ceilalți parteneri din Est. Dorim să creăm o cooperare în baza tratatelor și această inițiativă este în fază de implementare. Iată de ce cred că este important ca aceste patru principale capitole să uh, fie cele asupra cărora ne vom concentra, capitole pe care uh, le-am hotărât la Riga, și anume mobilitate, consolidare instituțională, bună guvernanță, și, bineînțeles, mobilitatea implică contactul cu oamenii, dezvoltarea economică și așa numita interconexiune între Uniunea Europeană și Parteneriatul de Est. Înainte de vară s-a organizat o întâlnire a ministrilor de transport din Europa cu uh, miniștri din țările vecine și un rezultat concret a fost extinderea rețelei europene de transport înspre parteneriatul, înspre țările din parteneriatul estic, mai ales în ceea ce privește traficul rutier și traficul feroviar. Este un pas important, acum trebuie să-l punem în aplicare. Inițiative asemănătoare se prevăd și pentru alte domenii printr-o extindere, de pildă, a bugetului pentru Erasmus+, Plus, astfel încât tinerii să aibă posibilitatea să vină să studieze în Europa. De asemenea, pentru tineret există și alte programe eh, care, de pildă, au un efect cumulat cu Europa 2020, COSME și așa mai departe. În acest fel putem consolida relațiile acestor țări cu Uniunea Europeană. Iată, de fapt, obiectivul nostru. Dorim ca împreună cu măsurile de politică soft să dezvoltăm regiunea din punct de vedere economic și să asigurăm astfel stabilitatea regiunii. Dacă îmi permiteți, uh, domnul președinte mi-a spus să discut pe amplu despre cum stau lucrurile, dar am să fiu succint. În Sud, uh, spre sudul Uniunii, Europei, um, Uniunii Europene lucrurile s-au dezvoltat foarte bine cu Tunisia. În următoarele zile vom emite o comunicare referitoare la Tunisia din partea Comisiei. Se prevede o dublare a bugetului alocat. 300 de milioane așadar se vor pune la dispoziție pentru a sprijini și în viitor dezvoltarea Tunisiei. Aici însă și Tunisia trebuie să-și aducă contribuția. Mă bucur ca mulți alții că criza prin care a trecut guvernul uh, din Tunisia în primăvară a trecut și că s-a putut instala un guvern, un guvern care se bucură de sprijinul majorității în Parlament. Încă o dată, acum guvernul poate să se concentreze asupra reformelor necesare în Libia. Bineînțeles, nu am ajuns încă acolo unde doream să fim, dar până și acolo cred că putem vedea cum lucrurile se stabilizează treptat. În octombrie voi merge în Egipt pentru a la parte acolo la negocierile referitoare la prioritățile parteneriatului. Aceste negocieri deja merg foarte bine în ceea ce privește acordurile cu Iordania, negocierile merg foarte bine. Două acorduri care vor juca un rol important pentru a ajuta Iordania și Libanul pentru a um, face față problemei cu care se confruntă în ceea ce privește refugiații. Avem, uh, dorim să încheiem un acord și cu Palestina în ceea ce privește realizarea anumitor proiecte, de pildă instalații de desalinizare în fâșia Gaza. Cred că este un proiect cu o puternică încărcătură politică dacă nu reușim să finalizăm acest proiect, există riscul ca în anul 2020 Gaza să nu aibă apă potabilă și știm ce înseamnă acest lucru pentru pacea și stabilitatea din acea regiune. Balcanii occidentali și aici cred că există doar vești bune. Știu că uh, anumiți membri ai Parlamentului s-au implicat în mod deosebit uh, în această regiune și aș dori să vă mulțumesc. În Albania, de pildă, uh, s-a reușit realizarea unei ample reforme a sectorului uh, juridic. Acum e nevoie să se pună într-adevăr în aplicare tot ce s-a votat vom ține cont de acest progres în evaluarea țării și fosta Republică Iugoslavă Macedonia a reușit să uh, facă uh, astfel încât partidele politice să se pună de acord asupra unor noi alegeri care se vor organiza în decembrie. Aici nu trebuie să uităm că există uh, o nevoie acută de a organiza reforme. Nu, acolo, alegerile care se vor organiza în decembrie nu trebuie să servească drept pretext pentru a uita de aceste reforme. Trebuie ca Macedonia să facă reforme profunde. Ceea ce privește Macedonia, vom uh, avea uh, ocazia să mai discutăm, să înregistrăm progrese, dar cred că este important că în ceea ce privește Kosovo există o apropiere de Serbia după negocieri care au durat uh, luni îndelungate, Serbia are un nou guvern, cred că este un semnal favorabil și Kosovo a ales un nou președinte, lucru care va contribui la stabilitatea în regiune. Sper ca totul să se desfășoare cât se poate de lin, chiar și în Bosnia și Herțegovina s-au înregistrat progrese, progrese care trebuie recunoscute și cred că lucrurile au luat un impuls și mă bucur că alegerile s-au realizat cu bine și sper că își vor aduce aportul la stabilizarea unei atmosfere în continuare destul de delicate în regiune. Aș dori să uh, îl salut și pe colegul Plenkovici care m-a însoțit, uh, deși cred că el în următoarele săptămâni își va lua rămas bun pentru că uh, urmează să intre în guvern, rămâne să de văzut. Uh, în continuare, situația în Balcani evoluează bine. Am hotărât ca în viitor toate evenimentele referitoare la regiune să fie organizate în regiunea în sine pentru ca uh, în acest fel să se creeze o identificare cu această inițiativă. După cum știți, uh, duminică s-au organizat alegeri În continuare există un deficit democratic considerabil, ne bucurăm însă uh, la vederea oricărei evoluții există doi deputați independenți care după 20 de ani au fost pentru prima dată aleși în Parlament. În Georgia ne aflăm uh, în pragul alegerilor. Este foarte important ca alegeri să se desfășoare în liniște. Sperăm că acest climat de pace să se păstreze până după alegeri. Uh, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Am și eu câteva întrebări. Doresc doar să vă atrag atenția că vom pierde un bun uh, substitut de președinte, dar va lua cu siguranță parte la ședința uh, de grup pentru că procedura cu siguranță va dura 25-30 uh, de zile. Am o întrebare referitoare la refugiați Egipt și Libia. Am înțeles că sute de mii de refugiați vin din Libia în Italia, cum uh, au evoluat lucrurile, mai ales în ceea ce privește um, împiedicarea um, oamenilor să ajungă în această situație dramatică. Ați uh, amintit și negocierile cu Egiptul și egiptenii ar trebui să fie implicați în această situație. Are cum cuvântul colegul Preda. Euh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat cu multă atenție prezentarea dumneavoastră, foarte detaliată, și aș vrea să fac câteva observații foarte scurte. În ceea ce privește Turcia, bineînțeles că am condamnat cu toții lovitura de stat. Ceea ce se întâmplă însă, după lovitura de stat, este foarte neliniștitor. Uh, cu atât mai mult cu cât lucruri despre care vorbeam și înainte de această lovitură, definiția terorismului, pentru că marile blocaje au survenit tocmai din cauza definiției pe care Ankara, autoritățile de la Ankara o dau terorismului. E o problemă extrem de gravă. Criza este foarte gravă. E o criză în dialogul nostru politic cu Turcia și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă nu ajungem la liberalizarea vizelor, atunci ei pur și simplu nu ne vor sprijini cu migranții. Deci, haideți să nu ne ascundem după deget. E o criză în dialogul nostru politic. În ceea ce privește Belarusul, mă bucur foarte mult să văd că majoritatea candidaților au fost din partea opoziției. Ne aducem însă de ultimii ani din regimurile totalitariste când alegerile se organizau astfel încât să nu se simtă faptul că era vorba totuși de un partid unic. Președintele Transnistriei, autoproclamate, a, ținut acum, a organizat acum 10 ani un referendum. Iată o criză nouă pe care iarăși trebuie să o ținem sub observație. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru înțelegere. Gut. Frau Piri, bitte. Dachte ich doch. <laughs> Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră și Federica Mogherini ați fost la Ankara și că aveți aceste dialoguri politice la nivel înalt, pentru că știm cu toții că e mare nevoie de ele. Într-adevăr, nu putem fi întotdeauna de acord în toate privințele și vom discuta asta și mâine la plenară. Câteva întrebări în privința Turciei. Știu că urmează să primim un raport din partea Comisiei. Care este termenul la care veți publica acest raport și s-au făcut progrese în ceea ce privește sprijinul financiar? Apoi, cât, când ați fost acolo, am văzut totuși că au fost arestați 14.000 de profesori din cauza unor presupuse legături cu Partidul Curzilor și de asemenea au fost arestați mai mulți primari din localitățile din estul și sud-estul țării. Uh, suntem de părere că această stare de urgență este folosită ca instrument și împotriva unor persoane care nu au fost implicate în lovitura de stat și aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre aceste lucruri. Apoi, în cele din urmă, în ceea ce privește acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia promisiunile noastre, pe lângă sprijinul financiar, pe lângă vizele, au, printre promisiuni s-a numărat și relocarea în masă a sirienilor din Turcia. Săptămâna trecută știu că o mie de sirieni din Turcia au ajuns în Europa. Cum se va îmbunătăți situația în săptămânile următoare? Vă mulțumesc! <laughs> You might guess. <clears throat> Domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Parteneriatul Estic este o platformă pentru cooperare și este o platformă care a transformat foarte multe țări. Avem foarte multe exemple de astfel de transformări, însă e încă nevoie de mai mult. E nevoie de transformări de o mai bună calitate pentru a ajunge la rezultatele la care ne așteptăm. Însă țările au fost într-o situație politică complicată prea mult timp, deci trebuie să avem răbdare. Dar ce putem face cu acele țări care nu urmează acest drum al parteneriatului estic, așa cum ne-am fi așteptat noi. Într-o țară din Europa, din Est, tocmai au fost alegeri și evaluarea preliminară a OCDE spune că aceste alegeri nu au fost organizate după standardele europene. Apoi am ridicat uh, sancțiunile impuse împotriva Belarusului, însă nici acolo nu am ajuns la rezultatele la care ne așteptăm. Ce putem face așadar în cazul acelor țări care chiar dacă sunt în parteneriatul estic, nu urmează drumul pe care ne-am fi așteptat noi să-l parcurgă. Trebuie să respectăm cu fermitate angajamentele făcute atât noi, cât și partenerii noștri. Dar ce facem cu țările care au rămas în urmă în ceea ce privește bilanțul de rezultate? Thank you very much, Chair. Uh, Commissioner, I... Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu câteva întrebări, domnule comisar, în ceea ce privește parteneriatul estic. Cred că cea mai gravă problemă acum și cea mai stringentă este regimul de liberalizare a vizelor pentru Georgia și Ucraina. Sunt convinsă că știți că în Parlament procedura a decurs foarte bine și cred că suntem foarte aproape de momentul în care comisiile își vor fi încheiate activitatea și vom putea în sfârșit să discutăm chestiunea în plenară. Însă, ne bazăm oare și pe fapte sau pur și simplu pe teama uh, din cauza climatului politic actual în Germania care sunt sugestiile dumneavoastră și ce credeți că se va întâmpla. În al doilea rând, Belarusul. Cred că e puțin prea devreme ca să spunem că paharul este pe jumătate plin. Pe de altă parte, cred că dacă un membru sau doi din opoziție sau independență au fost aleși, e un pas foarte bun înainte și trebuie să încurajăm astfel de reforme Trebuie să vedem și cum uh, vor fi organizate alegerile, dacă vor fi la standardele OCD și conform recomandărilor noastre. În al treilea rând, Azerbaijan. Știți că o delegație parlamentară, după o întrerupere îndelungată a relațiilor, va călători și va face o vizită acolo săptămâna viitoare. Știm că în Azerbaijan va avea loc pe 25 sau 26 luna aceasta un referendum de amendare a Constituției. Știți cumva dacă Comisia și-a exprimat deja punctul de vedere în privința acestui referendum? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit în mijlocul nostru astăzi pentru a ne informa legătură cu toate aceste probleme legate de afaceri externe. Aș vrea să mă refer la Turcia, dacă îmi permiteți. Dacă cineva ar avea posibilitatea să urmărească aceste reuniuni, și-ar da seama că ne ocupăm de astfel de lucruri. Turcia nu a fost niciodată o țară democratică. Acum, după această lovitură de stat, au găsit pretextul de a-i alunga pe toți opozanții politici. Noi, la rândul nostru, vedem că se fac unele progrese. Avem posibilitatea să forțăm Turcia să-și respecte toate angajamentele față de Uniunea Europeană. Și ce facem în schimb? vedem și credem că Turcia își va respecta normele, angajamentele la care v-ați referit, că va fi transparență, că vor fi respectate drepturile omului. Foarte bine. Multe așteptări, așa cum ar spune Charles Dickens. Dar uh, noi nu putem să spunem asta, pentru că noi trăim în realitate și realitatea ne arată că trebuie să ne dăm seama că dacă continuăm pe această cale politică, nu vom ajunge la un acord real cu Turcia. Fie face ceva, fie nu face nimic. Nu vreau să o lungesc, uh, însă uh, sunt foarte mulți refugiați care vin în insulele grecești. A spus că există progrese, că este un lucru pozitiv faptul că Turcia a intervenit în uh, Siria. Face ce face de fapt de 40 de ani în Cipru și pentru dumneavoastră este un semn pozitiv, nu prea e logic. Uh, Aș vrea să îmi explicați uh, poziția dumneavoastră. Cum invazia militară într-o țară învecinată este un uh, fapt pozitiv, nu înțeleg. Și cum e posibil să ne așteptăm la o soluție politică atunci când uh, asistăm la o invazie militară? Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori, în primul rând, să mă refer la rezultatele alegerilor în Belarus. Cunosc Belarusul, am fost acolo de patru ori și am uh, contacte permanente cu uh, opoziția și cu organizațiile democratice din Belarus. Cred că doi membri uh, ai opoziției aleși, asta e un pas prea mic înainte. Uh, după tot ceea ce a făcut Uniunea Europeană, după toate mesajele pe care le-am transmis, nu este suficient. Și trebuie să uh, ne gândim foarte bine cum să continuăm dialogul nostru. Uh, dialogul e un cuvânt prea tare, uh, dar asistența dată societății democrate din Belarus. De asemenea, susțin uh, întâlnirile în cadrul uh, parteneriatului estic, să le numim summituri uh, sau conferințe de revizuire a situației. pentru că în momentul de față migrația și toate problemele pun în umbră parteneriatul estic, care este important pentru Europa. Și în 2017 avem nevoie de astfel de întâlnire. Mulțumesc! Domnule comisar, aveți un uh, mandat uh, care acoperă o suprafață ce depășește Europa. Și în momentul de față nu analizăm suficient ceea ce se întâmplă în afara acestui spațiu din afara Europei. Cred că improvizăm deciziile politice față de unele țări și asta de la caz la caz. Trebuie să ne dăm seama, să realizăm că abordarea de bază față de parteneriatul estic s-a pierdut. Trebuie să ne concentrăm asupra unor lucruri esențiale legate de dezvoltarea democrației, instituțiile democratice, instrumentele democratice și așa mai departe. Și avem și un deficit de analiză, după părerea mea. Deci, uh, cred că dacă vrem să jucăm un rol în această zonă, avem nevoie de o analiză fiabilă în legătură cu ce urmează să se întâmple în uh, țările uh, la care ne referim. Și acum am o întrebare concretă. Sunteți unul dintre puținii uh, politicieni și președintele nostru a fost în Turcia, dar contactele nu sunt suficiente după puciul la care am asistat încă nu prea înțelegem ce s-a întâmplat acolo, uh, ce a fost fenomenul uh, Gulen, ce a însemnat, ce înseamnă pentru noi acum, mai ales ținând cont de faptul că Erdogan uh, îi urmărește pe toți susținătorii lui Gulen de peste tot sunt agenți alocați pentru a-i urmări pe acești susținători ai lui uh, Gulen. Cred că trebuie să facem mai mult pentru a înțelege Turcia și, de asemenea, care sunt așteptările Turciei din partea Uniunii Europene? Și asta e o întrebare. Mulțumesc. Ați fost foarte generos cu mine de data aceasta. Mulțumesc. Uh, n-am auzit ce a spus domnule președinte. Auf Ihre Eingangsbemerkung. Äh, Aș uh, vrea să mă adresez acum uh, domnului comisar în legătură cu remarcile făcute în ceea ce privește Turcia. Trebuie să recunoașteți că nivelul de solidaritate față de Turcia împotriva puciului Uh, putea să fie uh, și mai mare. Uh, sigur că a fost o lipsă de solidaritate, după părerea mea, imediat după desfășurarea puciului. Și cred că aceast, acest uh, neajuns uh, nu trebuie să uh, fie ascuns sub preș. V-ați referit la relațiile cu partidele din opoziție care nu au fost invitate să participe la activități comune. Cum vedeți escalarea uh, în acest uh, domeniu? V-ați uh, referit la extinderea rețelor transeuropene către vecinii din Est. Să începem să implicăm în achiul pentru achizițiile publice, pentru proiectele care sunt în desfășurare în aceste regiuni. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Ați fost uh, în Serbia săptămâna trecută. Am citit în uh, presa din Serbia că ați participat la o ședință de guvern cât ați fost acolo. Aș vrea să vă întreb două lucruri. În primul rând, primul ministru a comentat asupra programului guvernamental pentru următorul an, în special capitolele 23 și 24 care ne interesează. Apoi, în ceea ce privește relațiile sârbo-croate, uh, cum uh, le vedeți uh, după alegerile din 11 septembrie? Nu au fost reacții uh, negative uh, prea mari uh, și asta m-a mulțumit. Credeți că acest lucru va dura? vedem că lumea începe să devină ostilă. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să vă pun și eu câteva întrebări în legătură cu statele din Balcani și uh, ceea ce se întâmplă în Consiliu, cum procedăm cu Turcia, cu Siria. Există o dezbatere amplă, guvernul federal uh, este de părere că un uh, capitol uh, se deschide, dacă putem să uh, întrerupem uh, aceste relații, cum credeți că se vor desfășura lucrurile la viitorul summit? Poate că nu are sens să întrerupem orice discuții, dar oare putem uh, uh, să deschidem noi uh, capitole, având în vedere împrejurările din țara respectivă, din Turcia, în ceea ce privește HDP-ul și cei care nu au fost înlăturați din posturile pe care le ocupă, aș vrea să știu care este punctul noastră în legătură cu poziția lor față de reprezentanții guvernului. Proiectele energetice, uh, proiectele de apă. Aș uh, vrea cu adevărat să știu cum uh, considerați contractele care ar putea să fie acordate împotriva principiilor practicilor europene? Care este poziția dumneavoastră? și apoi uh, Bosnia, uh, Republica Sârbska, uh, pe 25 septembrie va organiza un referendum. Aici um, au existat opinii puternice împotrivă, că nu ar avea niciun sens. Care este părerea dumneavoastră? Pentru că uh, se pare că doar forțele naționaliste sunt cele care capătă uh, notorietate și ajung în prim plan în acest fel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș vrea să dezvolt întrebarea pusă de colegul meu, domnul David McAllister. Noi urmărim toți uh, cu îngrijorare relațiile uh, bilaterale politice între Croația și Serbia, care nu sunt deosebit de constructive, pașnice și pozitive. Uh, ca să nu spun mai mult. Ați uh, apreciat poziția Serbiei, care uh, în cazul Serbiei, uh, cel mai bun răspuns este să nu existe niciun fel de reacție. Însă, după alegeri, vedeți că lucrurile se vor schimba? Nu sunt deosebit de optimist. Puteți să comentați pe scurt acest lucru? Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte succintă. În Egipt, situația drepturilor omului până acum a fost una dezastroasă. Dați-mi voi să vă dau doar două exemple, cele șase condamnări la moarte pentru, care, con, pentru niște delicte pe care oamenii oricum nu ar fi putut să le comită pentru că erau în închisoare. Uh, și cazurile în care uh, anumite persoane au fost torturate până la moarte. Întrebarea. Situația în continuare la fel? Nu am noutăți în acest sens. Cea de-a întrebare. Cum reacționează Comisia în acest sens? Mulțumesc. Vielen Dank. Nochmals äh, zum Thema Türkei. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Cred că în ceea ce privește situația în Turcia, un lucru pe care nu l-am constatat uh, la adevărata dimensiune și pe care uh, l-am constatat în urma dialogului cu partenerii noștri a fost în mod evident amploarea, dacă doriți, uh, a um, subminării statului prin mișcarea Gülen, și anume infiltrarea în domenii extrem de sensibile, aparatul justiției, educației, se pare că au trecut uh, foarte aproape, pe lângă o lovitură de stat uh, cu consecințe dezastroase. Și am constatat în urma dialogului cu partenerii de acolo cât de încărcată, cât de tensionată este situația la nivel emoțional, pentru că foarte mulți oameni au fost uh, cât pe ce să fie victime ale acestei lovituri de stat. S-au aflat așadar într-un pericol de moarte pe lângă asta, pe lângă reacțiile pe care le-au avut uh, oamenii în dialogurile pe care le-am purtat. Cred că cu toții sunteți de acord că este extrem de greu să evaluăm care este de fapt reacția uh, potrivită la cele întâmplate și ce ajutoare, ce intervenții ar sprijini statul să urmărească și alte obiective. Este foarte greu să facem o disociere și asta în primul rând, în al doilea rând. În ceea ce privește raportul referitor la liberalizarea vizelor, nu există o dată stabilită. Depinde doar de când Turcia va livra rezultatele. Nu pot să fac aici nicio prezicere. S-a discutat și în marginea summitului G20, s-a discutat uh, cu președintele Juncker și credem că Turcia trebuie să găsească o soluție. În acest context, Consiliul Europei poate să abordeze această problemă, să nu există însă neînțelegeri. Noi, Comisia Europeană, nu am delegat uh, acest subiect, nu putem face acest lucru, însă uh, în uh, multe situații, în acest context, uh, profităm de experiența uh, Consiliului Europei domnul Lunacek, Pitico și alții m-au întrebat despre reprezentanții societății civile, unde fiecare dată mă întâlnesc cu aceștia în uh, deplasările mele. Ne-am întâlnit uh, însă și cu reprezentanții ai uh, unor patru partide politice, Partidul Național Conservator, pentru a nu exista neînțelegeri, ne-am aflat în sediul AKP, pentru a fi sigur că totul merge strună. În discuții anterioare și în continuare sunt de aceeași părere, le-am spus partenerilor turci că legislația trebuie respectată și trebuie sprijinit uh, dezvoltarea ramurii politice a mișcării curde. Trebuie să găsim o soluție politică la această problemă. ADP-ul s-a disociat, s-a distanțat semnificativ de PKK și a pronunțat un refuz foarte clar fața oricărei forme de violență. Există așadar un refuz clar din partea ADP în fața violenței asupra uh, civililor. Nu este însă un refuz pe care uh, ni-l închipuim noi, așa cum îl imaginăm noi. Uh, uh, trebuie să fie clar că violența e violență, orice formă de violență. Nu putem uh, defalca violența pe categorii diferite. Iar acest principiu trebuie respectat. Ca până acum, cred că ADP-ul este o primă încercare cu cap uh, a unei soluții politice. Lucrurile însă trebuie clarificate și în ceea ce privește ADP-ul pentru a nu apărea neînțelegeri. Dacă trec acum la problema de ansamblu a vizelor, ce urmează E vorba de votul la Georgia, poate ulterior uh, și un vot uh, referitor la Kosovo și Turcia. Din partea Comisiei pot să vă spun doar că urmărim o metodologie obiectivă, am stabilit niște criterii clare împreună cu partenerii și cu acordul Consiliului dacă aceste criterii sunt îndeplinite, cred că atunci uh, singura problemă care se mai pune e cea a credibilității noastre. Atunci trebuie, de partea noastră, să asigurăm această liberalizare a vizelor. Uniunea Europeană este o putere soft și puterea noastră, dacă vreți, cea mai solidă, e credibilitatea noastră previzibilitatea noastră și, în cele din urmă, respectul față de reguli. Asta înseamnă că și noi trebuie să ne respectăm regulile noastre. Dacă sunt reguli pe care le-am stabilit împreună, putem așadar să pornim de la premiza că le vom respecta. Din uh, diferite motive politice, acest subiect a fost pus uh, pe masă. Extinderea acestei uh, clauze de salvgardare am înțeles că nu există opinii divergente aici, ci că, de fapt, e o dezbatere instituțională care se desfășoară între, cons- între Consiliu și Parlament, dacă, așa nume, se recurge la un act delegat sau la un act de punere în aplicare. Eu mi-aș dori și fac apel la dumneavoastră ca această problemă să fie rezolvată cât se poate de, rep- de repede, pentru că soluția uh, depinde tocmai de asigurarea țărilor în cauza a liberalizării vizelor. Din câte am înțeles, nu există probleme ce țin de conținut, ci există acea dezbatere ca de obicei la nivel instituțional. Iată de ce ar fi important, mai ales în ceea ce privește Ucraina și Georgia, să transmitem uh, mesajul politic necesar, clar, și anume că respectăm regulile pe care noi înșine ni le-am impus. În ceea ce privește Rusia, nu sunt uh, personal mulțumit de cum au evoluat lucrurile. După părerea mea, a venit, îmi cer scuze, era vorba de Bielorusia, a venit momentul ca uh, această țară să uh, facă pașii necesari pentru a dovedi că uh, apreciază bunăvoința de care am dat dovadă, de posibilitățile pe care i le-am pus la dispoziție, pentru că, în caz contrar, uh, din perspectiva europeană vor exista consecințe. Trebuie, de asemenea, uneori să improvizăm, pentru că întotdeauna ne vedem nevoiți să reacționăm la evoluții, la evenimente pe care nu le-am putut anticipa. După părerea mea, există totuși o linie generală și anume trebuie să urmărim o stabilizare a vecinătății noastre Trebuie însă să dăm dovadă de o anumită flexibilitate în abordare și uneori să improvizăm. Însă obiectivul ă, cu litere mari este stabilizare și putem stabiliza doar în ceea ce privește posibilitățile noastre, promovând dezvoltarea economică, iar promovând dezvoltarea economică, promovăm și respectarea statului de drept. În anumite state nu este deloc ușor pentru noi să sprijinim societatea civilă. Există tendința ca sprijinul financiar oferit uh, din exterior să nu fie aprobat sau să se impună obstacole considerabile în ceea ce privește aprobarea acestui sprijin. Și trebuie să discutăm despre toate acestea, pentru că întrebarea mi se pare că era uh, în referitoare la Egipt, cum stau lucrurile acolo. Nu pot să vă spun uh, cum stau lucrurile vis-a-vis -vis de fiecare caz individual. Pot doar să vă comunic că în urma dialogului referitor la statul de drept și anume și la drepturile omului, am uh, extins aceste discuții mai ales uh, când vine vorba și de prioritățile pentru parteneriat. poate doar pe scurt, referitor la Balcanii Occidentali. Din păcate, vă spun, în, în Serbia există alegeri prezidențiale care se vor organiza primăvara viitoare și pot să vă spun că, din păcate, că retorica viitorilor candidați uh, nu se concentrează asupra împăcării. Nu va fi deloc ușor, prin urmare. Unii dintre noi au reușit să controleze situația, de pildă să, ca provocările din Croația în ceea ce privește mișcarea electorală să nu degenereze în Serbia. Cred însă că va fi un act de echilibristică destul de greu Sunt optimist în principiu, însă în această situație optimismul meu e unul destul de limitat. Trebuie însă să facem tot ce ne stă în putință pentru ca în primul trimestru să organizăm o întâlnire cu șefii de stat uh, și de guvern din Balcanii de Vest. Aș dori să ne întâlnim și cu noul premier croat pentru a discuta tocmai despre această problemă a uh, populismului, a naționalismului uh, în apogeu în regiune, pentru că aceste probleme trebuie discutate la nivel înalt. Aici vom discuta pe îndelete, trebuie să vedem noi cum putem ajuta, care sunt posibilitățile pe care le avem la dispoziție. A venit uh, momentul să discutăm așadar cât se poate de în amănunt. În ceea ce privește Bosnia, am discutat foarte mult cu Vucic și el uh, cu Dodica, mai ales dacă consultați ultimele declarații. Sper că aici, se va ajunge la o înțelegere și se va emite o, o explicație din partea alte curți din Bosnia, care nu va corecta sentința, nu există nicio justificare în acest sens, dar Obrigrițca îi Republicii Scripța îi va da uh, posibilitatea uh, de care are nevoie. Sper că uh, Lucrurile așadar vor evolua în ceea ce privește întrebarea doamnei Luna ce referitor la Albania, nu pot să vă spun nimic concret. În principiu lucrăm uh, la un plan amplu referitor la toți Balcanii și cred că uh, utilizarea noilor surse de energie, mai ales hidroenergia, care nu este folosită de pildă de Albania la potențialul său uh, absolut, uh, Vom putea așadar uh, face ca politica energetică și politica de mediu să joace, să aibă un rol de pârghie și la nivel politic. Am discutat și cu fostul comentar ANSIP. Uh, Balcanii de Vest ar putea să fie independenți din punct de vedere energetic dacă ar folosi la maxim potențialul hidroenergetic de care dispun. Știm însă că acest lucru presupune uh, o dimensiune politică uh, considerabilă Vom avea însă numeroase ocazii pentru a discuta despre toate acestea. Aș propune să mă opresc aici pentru că intervenția mea ar fi uh, chiar poate ultima, ultimul obstacol înainte de cină. Dar mai există o întrebare din partea domnului președinte referitor la Libia. Imposibil să sar peste această întrebare. În principiu pot să vă spun că am observat că paharul e pe jumătate plin, pe jumătate gol. Și anume că numărul refugiaților care vine în, din Mediterana Occidentală nici nu a scăzut, nici nu a crescut față de anii anteriori. Este așadar un rezultat care pe jumătate ne întristează, pe jumătate ne mulțumește. După închiderea rutei prin Balcanii de Vest, uh, ne temeam că uh, fluxul refugiaților s-ar deplasa, ar fi fost împins înspre Mediterană, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Ce lipsește însă ca până acum în uh, Libia sunt parteneri de discuție, de încredere cu care să putem ajunge la niște înțelegeri. În uh, principiu există mijloace, resurse financiare care vor fi alocate și în acest sens. Cu Egiptul există o înțelegere. Ar fi însă o amăgire să credem și să uh, creăm niște așteptări că putem rezolva totul cu bani, că totul are un preț. Nu, Europa bogată nu-și poate cumpăra peste tot în lume prieteni. Uh, nu, uh, ci noi încercăm să abordăm problema de la rădăcină și nu se va rezolva peste noapte. Putem uh, crea o variantă a fondului uh, Juncker pentru sectorul internațional, de pildă pentru Africa, pentru a sprijini în mod durabil economia de acolo, pentru ca în cele din urmă să creăm un context care să pună capăt migrației sau cel puțin să o stăvilească. Oricum, uh, pe termen lung, nu vom putea împiedica oamenii să vină în Europa oferindu-le bani, ci îi vom uh, putea împiedica să uh, aleagă această cale dacă există un context economic și social care să-i țină acolo. Și știm că nu este o sarcină deloc ușoară, mai ales având în vedere evoluția populației din Africa, dar aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm Iată de ce cred că stabilitatea politică din Africa de Nord este un lucru asupra căruia trebuie să ne aplicăm. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș avea poate o propunere și anume uh, referitor la referendum din Republica Srpska, să uităm de acesta, pentru că știm cu toții cât de bine se pregătesc niște alegeri care nu se mai organizează. Poate că <laughs> ar fi bine ca acest referendum să nu se mai organizeze, ar fi în orice caz un artificiu ingenios. Vă mulțumesc uh, pentru această discuție, pentru acest schimb de opinii și aș dori să vă atrag atenția că joia viitoare, la 8 deja, avem o întâlnire a comisiei Da, domnule Gale, e adevărat, din păcate. Ce mă bucur că vă voi revedea pe toți acolo. Cu micul dejun am putea face chiar, am putea proceda, a existat uh, uh un președinte, un președinte Kila Gaster al fondului uh, Eh, agricol, avea o înălțime de 1,55 și organiza mic micuri dejunuri eh, la acest fond eh, agricol, un, fond, un mic dejun la care se serveau Bloody Mary, se serveau steak-uri, fripturi. Bineînțeles, acest mic dejun a fost ulterior interzis. Vă mulțumesc foarte mult!